O declarație a Comisiei în ceea ce privește drepturile omului în Iran. Este vorba despre cazul Sakine Mohamedi Aștiani și Sara Barami. Dau cuvântul în numele Comisiei domnului Cioloș. Vă rog. Doamnă președinte, distingă de... Doamnă președinte, stimați deputați, după cum Ă, știți, doamna Catherine Ashton, vicepreședinta Comisiei și înaltă reprezentantă, nu poate să fie prezentă la această sesiune, de aceea voi prezenta numele ei următoarea declarație. Situația drepturilor omului în Iran este un subiect deosebit de îngrijorător. În ultimele luni, înalta reprezentantă și vicepreședinta Comisiei, doamna Catherine Ashton, și serviciile sale s-au pronunțat în repetate rânduri cu privire la încălcarea drepturilor omului în, aceste, în această țară. Mulți dintre dumneavoastră au făcut același lucru și este indispensabil să continuăm denunțarea acestor practici inumane ale epocii noastre, care încă se desfășoară în Iran. O declarație a Uniunii Europene publicată în luna iunie 2010 a făcut un apel către Iran pentru respectarea libertății de exprimare, respectarea dreptului la un proces echitabil și încetarea discriminării că, față de minoritățile religioase, etnice și față de femei. Pedepsa cu moartea și drepturile minorităților au făcut obiectul multor altor declarații ale Uniunii Europene anul acesta. Uniunea Europeană nu cere mai mult de la Iran decât, la orice altă țară, decât de la orice altă țară. Facem apel la autoritățile sale ca prin uh, Uh, prin declarații publice și uh, prin declarații confidențiale diplomatice să respecte drepturile cetățenilor, așa cum s-au angajat prin pacturile internaționale legate de drepturile civile și politice și uh, prin alte tratate legate de drepturile omului. Colega mea, înalta reprezentantă și vicepreședinte, doamna Catherine Ashton, și reprezentanții săi oficiali de la Bruxelles și de la Teheran au acordat cea mai mare atenție situației doamnei uh, Sakineh Mohammadi Ashtiani. Doamna vicepreședinte și înalt reprezentant a publicat o declarație prin care cere autorităților iraniene să rezolve problema doamnei Mohammadi Ashtiani și a multor alte persoane ale căror sentințe condamnări la moarte au fost pronunțate, încălcând în mod flagrant diferite norme internaționale în această țară în care, din păcate, pedepsa cu moartea este încă legală. Această chestiune a fost pusă și pe cale diplomatică autorităților iraniene. Ideea lapidării este atât de barbară încât condamnarea noastră trebuie să fie totală și trebuie să fie reafirmată cu cea mai mare fermitate până când astfel de practici vor fi abolite. Uniunea Europeană a evocat direct, împreună cu guvernul iranian, cazul doamnei Zahra Bahrami, a cărei arestare este legată de tulburările legate de uh, sărbătorile din decembrie 2009 și manifestațiile de atunci. Este nevoie de obținerea unui proces echitabil și transparent pentru doamna Bahrami. Doamna Bahram este cetățean european și trebuie să beneficieze pe deplin de asistență consulară și juridică. Înalta reprezentantă va continua să urmărească îndeaproape cazul doamnei Bahrami în colaborare cu reprezentanții Uniunii Europene la Teheran. Dați-mi voie să vă asigur că Uniunea Europeană și statele membre vor continua să uh, condamne încălcările drepturilor omului în Iran, cât timp acestea vor persista, prin contacte bilaterale, declarații publice și situații multilaterale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează luările de cuvânt în numele grupurilor politice. Doamna Angelili, pentru PPE, două minute. Grație, prezident! Mulțumesc, doamnă președinte! tortura, bătaia, lapidarea sunt uh, practici inumane, aberante, barbare, care încalcă în mod brutal drepturile fundamentale ale omului. Nu există cuvinte pentru uh, a se exprima, a ne exprima împotriva acestor violențe. Un, se spune, oare cum își închipuie că pot să arunce cu pietre în mine, să mă privească uh, și uh, doamna Aștiani spune, mă tem de moarte, ajutați-mă să rămân în viață. Parlamentul trebuie să asculte acest uh, strigăt disperat. Trebuie să apărăm drepturile omului în Ilan. Comunitatea internațională trebuie să uh, ceară ca această execuție sumară să nu fie executată. Trebuie să avem curajul să spunem că suntem gata să punem în situație de criză relațiile diplomatice dacă că nu putem să renunțăm la apărarea drepturilor omului. Noi, femeile și bărbații liberi, trebuie să condamnăm ferm aceste fapte și să dăm curaj și forță opiniei publice din Uran care uh, se exprimă împotriva regimului. O opinie publică care are foarte foarte multă nevoie de sprijinul nostru și de intransigența noastră pentru a lupta împotriva acestui regim care se bazează pe teamă, pe represiune și pe încălcarea drepturilor fundamentale. Noi, de aici, din acest Parlament, trebuie să spunem acestui regim în mod clar și tare că cu toții ne, ne numim Sachine. Mulțumesc! Pentru Alianța Progresivă a Socialiștilor și Democraților, doamna Demunies, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aici discutăm despre uh, participarea, despre homosexualitate, despre uh, participarea pașnică la manifestații și despre divorț. Uh, trei, prin trei aspecte care sunt foarte problematice în Iran și care în Europa ar fi tratate ca ceva foarte firesc, dar iată, în Iran nu este cazul. Trebuie așadar să ținem cont de faptul că aceste trei chestiuni nu sunt condamnabile, cu atât mai puțin cu pedeapsa capitală. Asta mai ales dacă acuzatul mai este și minor pe deasupra. Acestea fiind spuse, trebuie să exercităm presiuni. Astfel de uh, manifestări ale libertăților uh, individuale trebuie să fie un lucru de la sine înțeles. Date fiind cele două cazuri, cele două femei nu trebuie să fie executate. Trebuie din nou să discutăm despre lapidare, despre pedeapsa capitală și despre modul în care ONU discută despre aceste două probleme. ONU ar trebui să monitorizeze situația respectării drepturilor omului în Iran. Solicităm să se intervină astfel încât fluxul de mijloace către Iran să fie oprit pentru ca în acea țară să se ajungă la o situație mai bună pentru drepturile omului. Noi solicităm ca în Iran să se manifeste presiuni pentru respectarea drepturilor omului și solicităm ca acum și Consiliul să intervină pentru respectarea acestora. Doamna președinte, din partea grupului ALDE, doamna Mariches, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Ce se întâmplă în Iran ne uh, ne șochează nu numai pentru că credem în valorile comunității și într-o, valoare, într-o lume fără pedepsa cu moarte, ci și pentru că ne dăm seama ce înseamnă viața indivizilor în spate, care se ascund în spatele acestor cifre. 383 de persoane omorâte în 2009 prin pedepsa cu moartea. Astăzi, o dezbatere foarte vie se desfășoară în Olanda pentru că o cetățeană olandeză este închisă în Iran, însă Iran nu recunoaște dubla cetățenie. Diplomații olandezi și nici avocații acestei persoane nu au putut să ia legătura cu ea. Este o obligație constituțională a Olandei să ofere bunăstare cetățenilor săi și să se ocupe de problemele lor peste tot în lume. Această problemă trebuie să facă obiectul uh, discuțiilor dintre Uniunea Europeană și Iran. E vorba de femei ale căror vieți, chiar dacă ele mai sunt încă în viață, s-au terminat. Zara și Sakine nu fac o excepție. Sunt foarte multe persoane în Iran care au senzația că glasul lor nu este auzit. Dacă nu se folosește uh, un uh, limbaj deschis, autoritățile vor continua să uh, își facă voia în această țară și să încerce să păstreze izolarea cetățenilor. Justiția și securitatea sunt două fețe ale aceleiași monede. Nu poate să existe imunitate pentru persoane care omoară femei prin lapidare și violează copii. Trebuie în discuțiile cu Iranul să se pună neapărat problema drepturilor omului Uniunea Europeană trebuie să acționeze cu tărie și să afecteze Iranul în legătură cu acest punct atât de slab legat de drepturile omului. Mulțumesc. Din partea verzilor, doamna Barbara Lochbiller, 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem contextul executării celor două femei, s-a discutat deja despre acesta și foarte pe scurt aș dori să atrag atenția asupra faptului că în Iran există o mișcare a activiștilor care se exprimă împotriva pedepsei capitale, împotriva lapidării. Într-adevăr s-a mișcat ceva mulțumit acestor activiști. Fostul șef al um, Ayatollah Zaraudi al justiției în 2002 a solicitat oprirea, stoparea lapidărilor dată în 2002 și odată în 2008. Însă, judecătorii din Iran au uh, dreptul de a da sentințe proprii. Din acest motiv se ajunge la în situații precum cele din iunie anul trecut, în care articolul uh, privind lapidarea a fost abrogat și s-a ajuns la situația în care acesta a fost rediscutat în Parlament propunerea actuală are acum nevoie de aprobare. Consiliul juridic verifică dacă propunerea este constituțională sau nu. Nu pot să spun exact la ce se referă acum acea propunere. Se referă într-adevăr la lapidare. Și acum se poate ajunge în situația în care lapidarea este declarată din nou ca fiind legală. Ei bine, dată fiind această situație, trebuie să se modifice ceva și este foarte important să facem apel la răspunderea Parlamentului iranian în acest context. Pentru că, la urma urmei, avem, uh, sunt în joc destinele celor două femei. Acum, nu putem să spunem 100% că aceste două femei nu vor fi ucise prin lapidare. Uh, date fiind, dată fiind uh, implicarea acestora în uh, cazurile lor, pot să ajungă în situația de a fi spânzurate în cele din urmă, motiv pentru care noi trebuie să intervenim pentru a, a aboli definitiv aceste practici din Iran. Trebuie să verificăm uh, cazurile lor cât mai complet. Și este foarte bine că acum doamna Ashton a solicitat tocmai acest lucru. Mulțumesc, spune președintea din partea conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Tanok, două minute. Doamnă președinte, încă o dată aici în Parlament se vorbește despre regimul brutal teocratic de la, din Iran. Autoritățile execută copii și tineri uh, care au uh, comis delicte când erau copii, femei uh, condamnate la lapidare, din cauza unor așa numite delicte de comportament sexual. Este o țară care interpretează pedepsa capitală în mod foarte lejer pentru, pentru homosexualitate și adulter, de exemplu. Uh, Hamidi uh, este un iranian de 18 ani care uh, este acuzat și riscă pedepsa uh, cu moartea pentru sodomie. Avocatul lui a trebuit să se ascundă pentru că există un mandat de arestare împotriva lui. Cazul lui Sakine Mohadi Ashtiani, care a fost um, a fost uh, acuzată uh, mai întâi uh, um, pentru că nu a purtat vărul islamic uh, în momentul în care a dat un interviu într-un ziar, uh, acum se confruntă cu pedepsa cu moartea trebuie să condamnăm um, situația drepturilor omului din, Irland, din Iran nu doar uh, faptul uh, că um, iranienii uh, lucrează la uh, dezvoltarea armei nucleare. Doamna Bahrami uh, este uh, olandeză și uh, Iranul afirmă că aparține unor organizații royaliste. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumesc! În uh, numele GUE NGL are cuvântul domnul Ena. Mulțumesc, doamnă președinte. Un val imens de neliniște și de indignare se manifestă față de uh, cele întâmplate în Iran. Vrem să arătăm că cuvântul dreptate are un sens. Condamnăm cu tărie arestarea și condamnarea lui Zahra Bahrami și de asemenea arestarea și condamnarea la lapidarea lui Zakine Mohamadi Aștiani. Cerem uh, anularea pedepselor și eliberarea acestora. Cerem tuturor statelor să respecte valorile de laicitate și de drepturile omului și să evite confuziile care duc la un amalgam liberticid între păcat și delict. Vrem să ne reafirmăm susținerea pentru abolirea pedepsei cu moartea în toate țările și cerem în consecință instanțelor judiciare iraniene să instaureze un moratoriu asupra pedepsei capitale care să interzică fără ambiguitate aceste acuzații de adulter și să abolească utilizarea torturii conform cu normele internaționale. Mulțumesc. Pentru grupul EFD, Francesco Speroni, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să-mi alătur glasul celor care cer să nu se treacă la acțiune în cazul acestei lapidări pentru adulter. Trebuie să te respecte drepturile lui Sachine și uh, ale tuturor femeilor și bărbaților care se află în această situație. Aș dori să subliniez un lucru pe care l-am auzit spus și de ultimul vorbitor. Multe dintre lucrurile care se întâmplă în Iran uh, sunt derivate al degenerării extremismului religios. E vorba de aplicarea fundamentalistă a legii islamice. Din păcate, unii doresc să introducă această lege și aici, în Europa liberă și democratică. Mulțumesc. Trecem acum la ceilalți vorbitori. Doamna Mazzoni are cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc acestui Parlament pentru faptul că a votat aproape în unanimitate uh, anticiparea discutării acestui punct important. E vorba de solicitarea mea, împreună cu colega Angelili, sprijinită de mulți colegi parlamentari, se bazează pe speranța de a salva o viață. Fiecare zi poate să fie ultima pentru Sachines și nu ne putem permite să mai pierdem timpul. Această condamnare nu trebuie pusă în practică pentru că este o condamnare inacceptabilă. Solicitarea este una și mai importantă de atât, pentru că situația acestei femei este emblematică pentru situația multor femei în Iran, dar și pentru situația bărbaților și a tinerilor. Mobilizarea în favoarea ei trebuie să fie doar începutul unui nou pas în relațiile cu Iranul. Regimul iranian încalcă drepturi fundamentale, uh, refuză libertatea femeilor și ignoră apelurile uh, societății internaționale. Acest parlament a adoptat uh, multe rezoluții, multe rezoluții în legătură cu această situație, două doar în ultimul ultimul an și s-a exprimat cu două declarații în iunie și iulie în acest an. ONU a adoptat de mai multe ori rezoluții cerând moratorii în legătură cu execuții în așteptarea abol abolirii pedepsei cu moartea, dar anul uh, este totuși la masa ONU pentru drepturile femeilor. Atitudinea guvernului iranian pare să spună dacă doriți să tratați cu noi, așa suntem noi și trebuie să ne acceptați. Nu putem accepta acest lucru. Drepturile omului este un pilon al politicii externe ale Uniunii Europene și trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Comportamentul nostru în astfel de cazuri riscă să compromită și procesul de integrare. Toate guvernele naționale s-au mobilizat și noi trebuie să facem la fel. Tinerii iranieni, într-o manifestare care a avut loc în Italia, au spus nu credem că se poate obține cine știe ce, se va salva o viață, dar nu se poate uh, salva Iranul. Noi, cu sancțiuni severe, trebuie să arătăm că această mobilizare este doar un prim pas, dar că vom continua și se va ajunge chiar ă, la un embargo împotriva Iranului. Costa für eine... Mulțumesc, doamna Costa, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu această dezbatere, la care speram să vină mai multă lume, Parlamentul European dorește să se unească glasului celor care s-au mobilizat în ultimele zile la nivel internațional împotriva condamnării cu moartea prin uh, lapidare a lui Sakine Ashtiani uh, după apelul fiului său și pentru a salva și pe celelalte femei condamnate la moarte sau uh, deținute în mod injust, cum este Zahra Bahrani. În epoca globalizării, este și mai evident că drepturile omului și drepturile femeilor sunt indevizibile și dacă moare o femeie după torturi prin lapidare, vor fi lapidate alături de ea conștiințele noastre, libertatea noastră. Prin această rezoluție cerem suscitare că înaltul reprezentant al Uniunii, Catherine Ashton, și doamna comisar pentru drepturile omului, um, doamna Reding, să facă tot ce este nevoie pe lângă guvernul iranian și la nivel internațional pentru a nu se executa condamnarea uh, la moarte a lui Zahir Chine și pentru ca Zahra să fie eliberată, să se pună capăt practicii barbare a lăpidării și să se pună capăt um, pedepsei cu moartea și pentru a se sprijini opoziția democratică din Iran. Noi, uh, parlamentarii italieni din grupul socialist și democrat, am organizat uh, pentru mâine seară aici la Strasbourg um, o veghere numită Lumină pentru viața lui Sachine și invităm pe toți colegii să participe la aceasta pentru că, această, pentru că nu trebuie să lăsăm întunericul să cadă asupra acestei situații atât de dramatice. Cerem o intervenție uh, mai fermă a Uniunii pentru că credibilitatea și identitatea Uniunii Europene este în joc. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Kiel Nielsen, din partea verzilor, un minut și jumătate. Le cas de Sakine. Cazul lui Sakine, care ne-a mobilizat pe noi în această seară și a mobilizat și mulți cetățeni în Europa, trebuie să ne permită să ne gândim la situația unui număr de femei, mă gândesc mai ales la Zahra Bahrami, aflată în aceeași situație, amenințată de a fi executată, în urma unui proces desfășurat în condiții similare, adică a unor uh, presiuni, a unei izolări totale, violență, tortură pentru obținerea de mărturii care după aceea nu mai sunt recunoscute. Din motive similare, și anume uh, lipsă de respect la adresa religiei, fără avocat, fără, um, fără apărare. De asemenea, um, mai este și cazul unui minor care nu are nici uh, măcar avocat. Mai este cazul unei jurnaliste și apărătoare a drepturilor omului, care este prizonieră de opinie, o reprezentantă a Amnesty International. Se află închisă acum într-o cușcă în care nu-și poate mișca nici brațele, nici picioarele și ea este amenințată cu moartea. Cred că Parlamentul nostru care se mobilizează pentru cazul lui Zachine și a tuturor celor ale tuturor celorlalți face foarte bine. Trebuie să cerem eliberarea tuturor celor care au participat la proteste pașnice și mai ales eliberarea minorilor, pentru că în această țară foarte mulți minori sunt condamnați la moarte și de asemenea cerem ca cei de la Crucea Roșie să aibă acces la prizonieri. Rossi. Mulțumesc. Domnul Rossi are cuvântul timp de un minut. Dragi colegi, în aceste zile, mulți reprezentanți ai societății civile, lideri politici, intelectuali, ONG-uri și Biserica Catolică s-au mobilizat pentru eliberarea lui Sakine. O mamă din Iran de 42 de ani, condamnată la pedapsa cu moartea prin lapidare, cu acuze de adulter. Această condamnare se bazează uh, pe uh, o recunoaștere a delictului sub presiune. Aceasta este considerată o tortură. Uh, victima este îngropată și doar capul rămâne deasupra pământului și apoi se aruncă pietre în capul acestei persoane până la moarte. Supliciul trebuie să durează cel puțin 20 de minute. Multe femei au fost lapidate în Iran în ultimii ani eh, pentru adulter și cel puțin 40 de femei eh, se află în închisori și așteaptă aceleași destin. Cred că este indispensabil ca Parlamentul să se exprime împotriva acestei barbarii. Herzlichen Dank. Mulțumesc. Doamna Streffler, un minut și jumătate are cuvântul președinte, domnule reprezentant al Comisiei, colegi, mă adresez în numele colegei noastre Rashida Dati, care a redactat această rezoluție în numele PPE și care, din păcate, a trebuit să rămână astăzi la Paris. Doamna Dati a dorit să depună această rezoluție din două motive. Prima este aceea că primul este acela că a dorit ca Parlamentul European să se alăture organizațiilor internaționale, guvernelor și personalităților din lumea întreagă care o apără pe Zakine Mohammadi Ashiani pentru a cere autorităților iraniene să revină asupra condamnării sale la moarte prin lapidare. Parlamentul European este o instituție care s-a aflat întotdeauna în prim planul protecției drepturilor omului și nu poate să uh, nu-și spună cuvântul acum și să nu intervină în această situație în care Zakine se află uh, în pragul morții. Nu este vorba de amestecare în treburile interne dacă amintim tuturor valorile universale care ne formează patrimoniul comun. Cel de-al doilea motiv este că, dincolo de cazul specific al lui Zachine, Rashida Dati a vrut să exprime un angajament puternic al Parlamentului European împotriva tuturor violențelor la adresa femeilor Zachina a devenit, fără să vrea, un simbol al tuturor femeilor victime ale violenței. Colega noastră, Ria Omenreuter, ne-a atras imediat atenția asupra cazului lui Zahra Bahrami, această resortisantă olandeză care a fost arestată în Iran pentru că a uh, dat interviuri la televizor. De aceea trebuie să susținem această rezoluție, dragi colegi, trebuie să fim noi glasul acestor două femei care nu se pot apăra de acolo unde sunt și vă invit în numele da, doamnei Dati să votați în masă pentru a manifesta susținerea noastră față de aceste femei. Mulțumesc! Frau Gomez. Mulțumesc! Doamna Gomez are cuvântul acum, un minut și jumătate. Fai são mais algumas dos milhares de vítimas de perseguição brutal pelo regime de da Mulțumesc. Există, iată, aceste cazuri de sentințe brutale. Acestea sunt doar câteva dintr-o mulțime. Discutăm despre condamnarea la moarte prin lapidare. Persoanele care apără drepturile civile discută acum despre sentințe care nu fac cinste deloc Iranului, dacă este să comparăm situația în Iran cu cea din oricare altă țară. Președintele Lula da Silva din Brazilia s-a exprimat și el și a încercat să intervină pe lângă autoritățile din Iran ca să ceară mai, mult, uh, mai multă compasiune și mai multă rațiune în sentințele date. Rezoluția pe care o vom vota mâine în la acest capitol reprezintă un aspect extrem de important. Trebuie să insistăm la adresa tuturor celor care uh, iată, apelează la astfel de practici în Iran. Trebuie să interzicem libera circulație acestora în Europa, trebuie să interzicem fluxul de bunuri și de bani către aceste persoane. Ar trebui așadar și să, de cealaltă parte, să-i sprijinim pe cei care luptă pentru apărarea drepturilor omului în Iran. Toate aceste lucruri sunt legate de ceea ce este astăzi Iranul, dacă este să comparăm această țară cu valorile care ne sunt nouă importante, nu doar în Europeană, ci peste tot în lume, protecția drepturilor omului. Doamna Carvalho are cuvântul timp de un minut, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Zakine uh, Muhammad Yashani este un simbol al tuturor nedreptăților din justiția din această țară și un simbol al încălcării drepturilor omului. Vreau și eu să mă alătur celor exprimate în instanțele internaționale. Trebuie ca această pedeapsă să fie anulată și Zakine să fie eliberată. Pentru că acest lucru înseamnă mai mult înseamnă lupta pentru libertate, pentru valorile drepturilor omului și pentru femei în general. Susțin tot ce s-a spus în legătură cu combaterea discriminării, mai ales a discriminării femeilor din Iran. Trebuie să luptăm pentru democrație în Iran. Și am văzut ce curaj au aceste femei din Iran. Acest curaj trebuie să fie un exemplu pentru noi. Trebuie să le susținem în lupta lor pentru democrație și pentru viitorul Iranului Mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumesc! Trecem la procedura Catch the Eye. Din nou, mulți colegi și-au manifestat dorința de a lua cuvântul. Nu avem însă posibilitatea de a da cuvântul tuturor pentru a respecta programul. Pot să accept doar cinci intervenții și prima vorbitoare este doamna Kolarska-Bobinska pentru un minut. przewodnicząca! głosy președinte s au ridicat voci pentru a condamna ce se întâmplă în Iran. Ele sunt foarte importante pentru că astfel se pot salva vieți. Este un simbol care ajunge până la urechile opoziției din Iran pentru a-i da curaj, pentru a lupta. Cred că trebuie să avem și o altă dezbatere în legătură cu modul în care acțiunile noastre pot fi mai eficiente. Adoptăm rezoluții, avem dezbateri. Doamna Ashton uh, face diverse lucruri, dar nu obținem cine știe ce rezultate. Dacă dorim să fim văzuți ca o Uniune care apără valorile universale, drepturile omului în întreaga lume, dacă dorim să fim eficienți în ceea ce spunem și facem, nu doar să dăm dovadă de spirit nobil, trebuie să avem o dezbatere pe această temă. Trebuie să ne gândim la acțiuni concrete în astfel de cazuri. Are cuvântul acum domnul Tarabella. Propos de jeter la... Dragi colegi, eu propun să aruncăm prima piatră în Iran. Cum se poate accepta uh, o astfel de uh, uh, chestiune? Știți că la lapidare bărbații sunt îngropați până la mijloc și femeile până la piept, probabil din pudoare? Se aplică codul penal islamic, se ține cont de înălțimea medie. Uh, ca să nu fie a, pentru pietre, pentru ca acestea să nu fie nici prea mici, nici prea mari, să nu îi omoare nici prea repede, dar nici să nu îi atingă. Ce să spunem de situația directorului Centrului Islamic de la Geneva, care ne asigură că este interzis să fie insultat vinovatul și că după moarte se roagă pentru el? Ce cinism! Ce vom face? Ce putem face în Europa pentru această vinovată, așa zisă vinovată, doamna Mohamadi? Propun dreptul de azil în Europa pentru Zakine Mohamadi, cred că nimeni nu l-a propus până acum și am putea să adăugăm acest lucru în rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bilbao are acum cuvântul. Gracias, presidenta. La condena decret. Mulțumesc, doamnă președinte. Condamnarea regiunii... Condamnarea lui Sakine Mohamadi reprezintă doar una din multele încălcări a drepturilor omului condamnate de Parlamentul European. Ramadanul uh, să ajunge la final și iată acum aceasta trebuie să-i, spune fi, să spună fiului ei că în curând va muri. Trebuie să ne asigurăm că această condamnare va fi retrasă de autoritățile iraniene și din acest motiv solicităm eliberarea acestei femei ar trebui să intervenim pentru ca astfel de acte barbare să fie abolite în secolul 21. Solicit intervenție din partea doamnei Ashton, din partea Comisiei pentru Drepturile Omului, astfel încât astfel de practici să fie criticate aspru la nivel internațional. Solicit ca diverse foruri internaționale să manifeste presiuni, astfel încât Iranul să respecte drepturile omului. Doamna Morvai, spune doamna președinte, are cuvântul un minut több mint tz éve emberi jogok. au trecut mai bine de zece ani de când am început să mă ocup de respectarea drepturilor omului respectarea drepturilor femeii în calitate de jurist. activez în acest domeniu ca jurist de douăzeci de ani și lupt împotriva agresiunii la adresa femeilor. Am și publicat deja două cărți pe această temă. Așadar, acuz orice formă de agresiune față de femei. Aș dori ca în primul rând să mă adresez doamnei Ashton, să nu meargă în Iran, ci să vină în Ungaria pentru a clarifica cu noi care cazuri ce, ce cazuri de încălcare a drepturilor omului există în Ungaria, spre exemplu. De când sunt uh, eurodeputat, am uh, ajuns în situația de a vorbi deseori despre nerespectarea drepturilor omului în Iran și asta cu toate că în Uniunea Europeană, iată, în Ungaria există astfel de practici de nerespectare a drepturilor omului. În Ungaria, iată, vorbitoarea a fost întreruptă de președintă și ultimul Doamna, ultima, doamna Matera, un minut, are cuvântul. De prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă apărăm pe Sachine, apărăm viața, dreptul la viață, deci dreptul la a trăi. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, dar nu doar aceasta, ci toate constituțiile țărilor noastre, uh, afirmă printre principiile lor drepturile inviolabile ale persoanelor, dreptul la demnitate și dreptul la viață, în primul rând. Bătălia noastră nu trebuie să fie în favoarea unei persoane, ci în favoarea tuturor ființelor umane care sunt private de viață peste tot în lume și pentru orice motiv. Niciun motiv, nicio tradiție, nicio religie, lege sau autoritate nu poate să dispună, să dispună de viața unui individ. Trebuie să intervenim în mod hotărât împotriva țărilor care autorizează și aplică pedepsa cu moartea ca și toate celelalte încălcări grave ale drepturilor omului. Europa trebuie să fie deci, decisă, trebuie ca în propriile rapoarte diplomatice și, com- și comerciale trebuie să apere aceste drepturi. Acum trebuie să spunem ajunge. Mulțumesc. Mulțumesc. La finele discuției, din partea Comisiei, domnul Cioloș. Doamna președinte, Doamnă președinte, în primul rând, în numele Comisiei, doresc să mulțumesc Parlamentului pentru aceste dezbateri, pentru tot ce a fost prezentat aici, clar, în legătură cu respectarea drepturilor omului. Și vă asigur, în numele Comisiei, că va fi făcut tot posibilul pentru ca autoritățile iraniene să vină la masa negocierilor și ca acest lucru să fie clarificat prin discuții diplomatice. De asemenea, numele lui Catherine Ashton pot să vă asigur că nu ne mărginim la a face declarații publice în acest sens. Și vă informez că o, o ultimă reuniune între reprezentanții uh, UE în Iran și reprezentanții guvernului iranian s-a desfășurat pe 29 august. Comisia și înalta reprezentantă vor continua demersurile pentru obținerea de rezultate. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumesc! Acestea fiind spuse, am închis această dezbatere. Votul are loc miercuri la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este reprezentată intervențiile cu durata de un minut după articolul 105 al regulamentului de procedură. Vorbitorii au fost informați că trebuie să respecte timpul alocat pentru că mereu există foarte mulți doritori la lorile de cuvânt. În primul rând, dau cuvântul primei